Uh, bună dimineața! Vă urez bună dimineața tuturor și mai ales domnului Fleckenstein. Trebuie să trecem prin toate cele cinci punctele, dar dacă nu sunteți împotriva lor, o să putem să adoptăm deja ordinea de zi. O să trecem la punctul 3. Iran. Există comentarii? Nu este cazul. Așa că începem cu votul. Compromisul 1. Cine este pentru? Give Fleckenstein the EPP voting. Dați lui Fleckenstein lista de vot de la PP, vă rog. Domnule Preda, luați o pe mea. So, ladies and gentlemen, compromis... Deci, domnilor și domnilor, compromisul 1, cine pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Și acum trecem la 41. cine e pentru 41? Împotrivă. Abțineri se respinge. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 3. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 123. Unde e? aici. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 127 și 128 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. și se respinge cu 35 la 35, 53 la 53, îmi cer scuze. Nu, nu, se adoptă, pardon, se adoptă cu majoritate clară. 20, 31 la 20. Și deci am rezolvat partea aceasta. Compromisul 7. Pentru, cu amendamentul oral. cine e pentru? Împotrivă, Abțineri se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 163 în două părți. Prima parte cade, deci numai partea a doua o votăm. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum trecem la compromisul 9. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 184. Vot cu apel nominal, da? N-am făcut asta niciodată. Preda. Domnul Preda, ce vedeți pe lista PP? E greșită lista PP? Nu, nu poate fi greșită. That's not the way to do it. Exactly. Nu putem proceda așa. S-a deschis votul, de fapt, de mai mult văd. O să votez și eu chiar. Și s-a închis votul. Și se adoptă cu 34 la 20. Apoi 253. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 186. Vot cu apel nominal din nou. S-a închis votul 24 la 30. Compromisul 11. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 197. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se respinge. Apoi 198 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Bine, cine e pentru 198? Vă rog să participați la vot. Cine e împotrivă, abțineri, se adoptă. 201. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 206. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 342 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 232, 232 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 234 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 238 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 3. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum trecem la amendamentul 269. ...269 Tenăc. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 275 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. You, but the group's position is different. Da, numai că poziția grupului e diferită. Comentariu fără microfon din sală. Minus, spune președintele. list. Gata. Voting list. E lista de vot. Uitați-vă pe lista de vot. S-a închis votul. Și se respinge cu 21 la 35. Acum trecem la 276 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum, compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 310. Prima parte e acoperită de compromisul 19, deci votăm doar a doua parte. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Ce anume? E clar, nu? Se adoptă. Compromisul 20. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 337. Unde îl găsesc? 337. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 338 a fost retras. 344 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum compromisul 21. Pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 362. Unde 362? Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 370 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 439. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Da, a fost cam just. Verificăm. 439 electronic. S-a închis votul. 18 la 37 se respinge, 379 acum pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 381. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Următorul cade. 389. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Toate astea sunt caduce. 393. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 405 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum compromisul 22. A, nu, 396. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Acum trecem la compromisul 22. Sau am mai uitat ceva pe drum? Toate acestea le-am respins. Deci, trebuie să-l mai votăm pe 395. cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. A, și 397. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 398. Pentru? împotrivă, abțineri, respins. 411 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 409 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 399 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum 407, 408, 410 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Douăzeci și doi. Compromisul 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 420. Cine e împotrivă? Este preda. <laughs> also, answer. Fiul Haideți, serios, 420. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 433 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 23 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 372. Pentru 372. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum mai departe la 469. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 419 pentru, împotriva abțineri se respinge. 436, 438 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 437 pentru, împotriva abțineri respins. 454 pentru, împotriva abțineri, respins. 475 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 24 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 236, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 444 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 468 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 471 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 nu trebuie să votăm. 3 pentru, împotrivă, Abține. se respinge. 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum 6 pentru, împotriva abțineri se respinge, 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, împotriva abțineri se respinge, 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ducem, trecem la 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva abțineri se respinge, 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri, se respinge, 20 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Check 24. Verificăm 24. S-a închis votul și 18 la 37 se respinge. Trecem atunci la INTA. 1. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 2. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 3. Pentru. Împotriva se adoptă. 4. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. Acesta e acoperit. 8. Da? 8. Cine e pentru 8? Împotrivă, abțineri se adoptă. Împreună cu celelalte, 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru, împotriva abțineri se respinge, 12 putem verifica, verificăm. 11. Verificare la 11. Mit 15 zu 42 ab. 15 pentru 42 împotrivă se respinge, 12 pentru împotriva abțineri se adoptă, 13. Cine pentru? 13. Împotriva abțineri? 13.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 Stimați colegi, stimate colege, doamnelor și domnilor, am fost foarte rapizi, prea rapizi. Însă vă rog să rămâneți aici. Domnule Fleckenstein. Vă rog, vă rog să rămâneți.